O Kyrios Prodoros. Președintele. Well, thank you so much. Mr. Combenet, you have to repeat this now. Vă rog să mai repetați o dată, mi-a plăcut foarte mult. Nu, în limba președintelui. Limba uh, noastră. Reluăm uh, ședința noastră. Στις δύο συνεδρίασεις και τα κείμενα που εγκρίθηκαν έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Ați primit procesul uh, verbal. Are cineva obiecții cumva? Se pare că nu. Atunci acest proces verbal este considerat adoptat. Următorul punct de pe ordinea de zi este vorba de declarația vicepreședintei Comisiei, înaltei reprezentante a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, cu privire la operațiunea militară a Israelului împotriva flotilei umanitare și blocada asupra Gaza. Vă rog frumos, doamnă Ashton, aveți cuvântul. The floor is yours. Domnule președinte, stimați deputați, această dezbatere cu privire la Gaza este foarte importantă. Am discutat evenimentele tragice și consecințele la Consiliul pentru Afaceri Externe și am avut contacte permanente cu părțile implicate. E vorba de un subiect foarte important pentru Uniunea Europeană, așa cum reiese din rezoluțiile numeroase care au fost uh, înaintate. Deci, din capul locului, aș dori să spun ce s-a întâmplat în apele internaționale, în afara gazei, este pur și simplu inacceptabil. Am spus acest lucru imediat uh, sus și răspicat. 9 persoane au murit în apele internaționale în circunstanțe care necesită o anchetă. O anchetă pe care israelienii, palestinienii și mai ales uh, uh, turcii o solicită. ONU, eh, Israelul a decis eh, instituirea unei anchete internaționale cu participarea a doi observatori internaționali. E un pas înainte, dar Uniunea Europeană va uh, urmări aproape această anchetă înainte ca ea să își publice concluziile. Atacul asupra flotilei a atras atenția opiniei publice. Uh, pierderea de vieți umane a fost pur și simplu tragică, dar trebuie să ne întrebăm de ce această flotilă se îndrepta spre Gaza. Cauza o reprezintă situația tragică uh, din Gaza, care se află din nou în colimatorul opiniei publice. Am constatat-o cu ochii mei. În urmă cu trei luni uh, am fost primul politician care a intrat în Gaza de pe teritoriul Israelului de mai bine de un an european. Ce am văzut m-a șocat. Eu trăiesc uh, uh, în vecinătatea unei uh, țări foarte avansate din lume, trăiesc oameni care pur și simplu nu au acces la servicii de bază. Copii, de exemplu, nu au acces la învățământ. Blocata din Gaza, acest Uh, aceste cantități uh, imente de ciment necesare pentru ca ONU să construiască școli și spitale. E o situație îngrozitoare în care, de exemplu, florile și margarina pot intra, dar ciocolata și carnea proaspătă uh, fac obiectul unui embargo. Această blocadă incită la radicalism. Această blocadă nu este nici măcar eficientă. E eficientă doar în mod negativ. Se, pur și simplu se introduc alimente prin tun tuneluri, se face trafic. Această blocadă uh, dă putere Hamasului și permite observatorilor cu priorități foarte diferite de ale noastre această ocazie de a escala, de a escalada violența și mai mult, această blocadă nu face ca Israelul să fie uh, mai sigur. Această situație nu poate continua, lucrurile trebuie să se schimbe și apar două întrebări. Cum putem ajuta uh, ca cetățenii din Gaza să aibă o viață de zi cu zi mai normală și cum putem asigura securitatea cetățenilor Israelului? Trebuie să răspundem la aceste întrebări împreună. Dacă le vom trata separat, vom eșua. Luni, ministrii de afaceri externe ale Uniunii Europene au ajuns la hotărârea că trebuie să luăm luăm măsuri concrete pentru a aborda criza din Gaza și să o folosim ca un catalizator pentru pace în această zonă. Uh, nu va fi ușor să ajungem la un acord pentru ridicarea blocadei. E nevoie de cooperarea Israelului și a autorităților din Palestina. Uniunea Europeană și alți parteneri au solicitat uh, ridicarea blocadei, însă circumstanțele politice, parametrii politici s-au schimbat. În primul rând, trebuie să deschidem punctele de trecere a frontierei pentru ca bunurile și civilii să poată intre și să iasă de, din fâșia Gaza normal, în conformitate cu poziția noastră convenită și cu uh, rezoluțiile ONU. Însă, în acordul din 2005 cu privire la uh, acces între Israel și autoritatea palestiniană uh, se stipula că există un cadru cheie. În al doilea rând, în ce privește această listă de bunuri care uh, intră, ar trebui să fie extinsă și lista obiectelor interzise ar trebui să fie mult mai uh, uh scurtă. Sper uh, să putem progresa uh, în direcția potrivită cu dezbaterile în acest sens. În al treilea rând, Uniunea Europeană are o misiune la RAFA care ar, RAFA, care ar putea să fie reactivată și am putea să solicităm redeschiderea altor puncte de trecere a, a frontierei. Uh, ar trebui să consolidăm misiunea existentă sau poate să creăm un, o misiune nouă. Ar trebui să creăm o task force în care să reunim toți experții și în acest sens voi prezida o reuniune vineri. Trebuie să vedem cum putem să ne aducem contribuția cea mai bună la o soluție care să funcționeze atât pentru cei din Gaza cât și uh, pentru cei din Israel. Uh, Contextul mai vast este că uh, ridicarea blocadei ar trebui să ducă la obținerea păcii. Gaza este uh, miza cea mai importantă pentru viitorul uh, Israelului și a Palestinei. Trebuie să ajutăm în uh, procesul de reconciliere între palestinieni și israelieni. Iată care sunt ingredientele soluției pentru două state care este scopul nostru final. În fine, domnule președinte, este foarte important ca uh, să încurajăm negocierile de proximitate între israelieni și palestinieni. Quartetul ar trebui să joace un rol foarte important în uh, lansarea dialogului și în uh, trasarea direcției pentru eforturile colective, astfel încât să punem capăt izolării Gazei și pentru a aduce pacea în această regiune. Și știu că plenul Parlamentului mă sprijină în acest obiectiv. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Ashton. Are... Trecem acum la oratorii în numele grupurilor politice. În primul rând, în numele grupului PPE, are cuvântul domnul Casulides, un minut și jumătate. Some... Mulțumesc, domnule președinte. Dacă cineva trebuie să insiste pentru ca ancheta să fie imparțială, credibilă și sub supravegherea comunității internaționale, Israelul trebuie să fie acela. Un prim pas în direcția cea bună a fost luat de israelieni. E nevoie de mai mult pentru a câștiga încrederea comunității internaționale. Blocada împotriva fâșiei Gaza trebuie ridicată. Președintele Obama a spus că acesta nu poate dura. Hamasul este singurul care beneficiază de pe urma acestei blocade pentru că se finanțează din tranzacțiile lucrative de contrabandă prin tunele și aceste bunuri sunt distribuite apoi doar palestinienilor care le sunt fideli. Și întreaga populație suferă și israelienii și Gilad Shalit este încă prizonier. Doamna Ashton, trebuie să contribuiți să coordonați, să sprijiniți actorii internaționali pentru eforturile de redeschidere a frontelor de, uh, punctelor de trecere a frontierelor, pentru ca bunurile să poată tranzita pe acolo. Trebuie să se găsească un mecanism uh, pentru urmărirea distribuției, uh, distribuirea ajutoarelor și pentru reconstrucție. În același timp, eforturile de reconstrucție și reconciliere între diferitele facțiuni palestiniene trebuie intensificate și autoritatea palestiniană trebuie să recâștige controlul asupra fâșiei Gaza. În fine, trebuie să se răspundă uh, și uh, problemelor de securitate ridicate de Israel. Kaiser. Acum are cuvântul doamna de Kaiser în numele grupului socialiștilor. Domnule președinte, astăzi nu mă adresez dumneavoastră, nici dumneavoastră, doamna Ashton, mă iertați. Mă adresez celor care ne ascultă, militaților flotei uh, care sunt aici în hemiciclu. Am fost trădați Până în ultima clipă, până în uh, clipa atacului, ne-ați sunat. Ați sperat că mijloacele de comunicare, guvernele din Europa vă vor proteja în zadar. Și ați fost singuri, fără arme, în fața unor soldați care aveau ordinul să tragă în uh, văzul întregii comunități internaționale. Și astăzi cereți să vi se facă dreptate, însă o dreptate internațională independentă. Nu aveți încredere în justiția israeliană, chiar dacă ar fi încadrată de observatori străini. ce prietenii dumneavoastră au fost uciși. Israelul a șters toate indiciile atacului, fotografiile, filmele, a confiscat calculatoarele, aparatele foto, a evacuat orice urmă pentru ca peste trei zile să vină cu propria uh, versiune a atacului cu un motaj fotografic. Israelul v-a acuzat că sunteți teroriști, v-au tratat ca atare, v-au închis în închisori și v-au bătut și nu ați înțeles de ce se întâmpla așa o, o tragedie. De aceea vreți acum să se facă dreptate, o dreptate în care să credeți. Și vreți să se facă astăzi, deoarece de aceea au murit unii dintre dumneavoastră, iar asediul asupra Gaza trebuie să înceteze imediat fără condiții. Vă promit solemn că nu vă vom mai dezamăgi. Doamne Ashton, nu trebuie să-mi răspundeți mie, ci să le răspundeți lor. Ochii lor sunt asupra noastră, așa cum se uită întotdeauna, cu ochii incred... cu ochii ne, nevenindu-le să creadă ce se întâmplă. Parlamentul European condamnă atacul, cere ridicarea blocajului, însă mâine Parlamentul European va cere să se facă dreptate. Dacă vom uita asta, sutele de persoane care au supraviețuit acestui atac vor veni să ne ceară această dreptate. Are cuvântul acum domnul Rinaldi din partea ALDE. Ale victime. Un gând pentru victimele din flotila pacifistă, dar uh, un gând și pentru Israel, mai ales astăzi, când întreaga comunitate internațională sau aproape îl privește în mod critic. Mai ales de aceea eu spun că astăzi trebuie să fim gata să ascultăm și rațiunile Israelului. Nu trebuie să întrerupem dialogul, pentru că se încearcă o apropiere din partea guvernului israelian, dar și din partea opiniei publice din această țară, care se, sim- se simte neînțeleasă, nesigură. Dar noi dorim securitate și în Israel, dorim prosperitatea, dar și prosperitatea morală. Și de aceea dorim să ascultăm motivele Israelului din dorința de pace și din datoria de a spune acestui guvern că nu înțelegem de ani de zile, nu înțelegem politica. Ceea ce s-a întâmplat nu este un episod izolat, pentru că există un adevărat fir roșu care face legătura dintre asaltul asupra flotilei cu expulzarea uh, arabilor din uh, casele lor din, uh, din Ierusalimul de vest. Uh, s-au făcut uh, și amenințări uh, la adresa parlamentarei arabe Zoabi. Se ignoră apelurile și normele internaționale și extremismele devin mai puternice de toate părțile, inclusiv din partea Israelului și perspectiva păcii se îndepărtează din ce în ce mai mult o pace bazată pe două state pentru două popoare. Firul roșu se bazează pe o politică din ce în ce mai lipsită de, epic, de etică și nu se bazează pe tradiția ebraică uh, după care ne-am format cu toții. Dar responsabilitatea pentru tragedia flotei este și aceea a comunității internaționale al acestui quartet fantom, fantomă care a tolerat derive politice periculoase. Rezoluția pe care o adoptăm astăzi include paragrafe clare pentru a schimba politica europeană, mai ales acum că avem noi instrumente instituționale și că nu mai avem scuze, trebuie să ne facem auzit glasul. Și vreau ca acesta să fie și glasul lui Eli Wiesel, care a spus că răul nu poate fi numit inuman, din păcate, dar măcar politicile nu trebuie să poarte uh, semnul acestui rău. Exonomatul των Prasin, ο chirius con bendit, ia tesera lepta. Mulțumesc, are cuvântul uh, domnul con Bendit în numele versilor. Domnule președinte, stimată doamnă înalt reprezentant, cred că toată lumea e de acord în această sală că trebuie să condamnăm atacul împotriva flotilei care încerca să uh, spargă blocada din Gaza. Și cred că cu toții suntem de acord cu faptul că politica israeliană uh, în faza sa actuală felul în care este condusă în prezent sau uh, a fost uh, făcută în trecut, nu face ca Israelul să ajungă într-o prăpastie din care va fi foarte greu să iasă. Cu toții suntem de acord în legătură cu aceste lucruri. Întrebarea este însă cum am putea să facem ca această politică să se schimbe. Spuneați că dumneavoastră ar trebui să încurajăm reconcilierea sau un acord între forțele uh, palestiniene. Dumneavoastră ați vorbit de fracțiuni palestiniene. Eu prefer să le numim forțe. Apoi, mai trebuie să spunem acest lucru. Autoritatea din Gaza, că ne place sau nu, nu e pe placul meu, dar nu mai este în alta autoritate palestiniană, ci Hamasul. Uh, am fi putut uh, avea alte aspirații, dar știm că în politică realitatea nu permite întotdeauna visele. Și deci, iată, acum trebuie să încercăm să spargem această blocadă și mai ales blocada psihică mentală care există la noi, la, la, la uh, israelieni și poate chiar și la palestinieni. Iată care este propunerea mea. Dumneavoastră ați spus că trebuie ca uh, blocada să fie ridicată, să nu ne referim să deschidem doar punctul de frontieră de la Rafah, ci toate punctele de frontiere. Uniunea Europeană trebuie și poate să ceară să se controleze aceste puncte de frontieră. Cu cine? Pur și simplu cu armata turcă. Și aici fac o glumă, mă voi asigura să avem soldați uh, nemți uh, și turci uh, împreună să controleze punctele de trecere a frontierei de la Rafah pentru ca um, alimentele, dar și materialele de construcție să intre în Gaza, dar nu și armele. Haideți să mergem mai departe, să ne punem în slujba deschiderii blocadei. Haideți să ne punem la dispoziție instrumentele pentru a deschide această blocadă. Și poate ar fi mai bine să continui în limba germană pentru că în Germania și în Europa Um, toată lumea sau foarte multe persoane au o conștiință încărcată în ce privește Israelul, însă nu cred că e o bază bună dacă vrei să faci politică. Dacă dorești ca conștiința ta să fie nepătată, dacă dorim ca uh, să fim în spatele Israelului, ar trebui să, uh, să transmitem mesajul că a depășit limita acceptabilului. Prietenii Israelului sunt cei care acum îi critice pe Israelul. Cei care nu critică astăzi Israelul nu sunt prieteni prietenii săi. Dacă ne uităm, de exemplu, la David Grossman, el a spus foarte clar că ce a făcut Israelul de această dată e împotriva intereselor Israelului și e împotriva înființării unui, uh, unei, unei soluții, găsirii unei soluții viabile pur și simplu uh, multe vise au fost pulberate prin această acțiune a Israelului. Noi, politicienii, avem tendința să criticăm Israelul sau uh, palestinienii. Nu cred că ar trebui să ne temem să spunem că e nevoie de un nou tip de stabilitate în regiune. Și vom ajunge la o astfel de stabilitate doar dacă noi, europenii, vom interveni în calitate de mediatori. O putere care să medieze, dar care și să restabilească ordinea. Pentru că dacă nu, în regiune va domni dezordinea. Deci, haideți să nu facem doar apeluri, haideți să facem propuneri concrete în legătură cu felul în care noi, europenii, putem coopera, de exemplu, cu Turcia, uh, o țară foarte importantă în această regiune, pentru a uh, lua măsuri concrete de ridicare a blocadei. Vă mulțumesc! Mulțumesc! În numele grupului ECR are cuvântul domnul Van Dalen. Er Vă mulțumesc. Pe 31 mai au murit 9 persoane când a intervenit comandoul uh, israelian supra flotei Marmara. Israelienii au spus că au fost obligați să acționeze. După părerea mea, niște, au fost niște declarații remarcabile. Nu știu dacă cei de pe această flotă, nu știu dacă urmau să fie primiți la, la bord uh, cu brațele deschise. Deci eu nu știu de ce nu a încercat Israelul să oprească această navă prin alte mijloace. Armata israelă dispunea de, o, de alte mijloace uh, fără să producă atât de multe victime. De aceea e absolut necesar să se facă o anchetă. Israelul a reacționat pozitiv, se va organiza o anchetă. Două personalități internaționale de renume se vor implica în aceasta și vom putea vedea o listă a bunurilor care nu pot intra în banda Gaza, în loc să avem o listă cu cele care pot intra doar. Vă mulțumesc, care cuvântul domnul Tardan Filidis, un minut și jumătate. Eu, o israelinos Domnule președinte, pe 31 mai, armata israeliană a atacat uh, pe calea aerului și a mării această flotă care transporta material umanitar uh, în fâșia Gaza. Au fost uciși 9 militanți și au fost răniți mulți alții. Mulți dintre ei, unii dintre ei fiind astăzi în sală. Nu este prima oară când armata izraeliană săvârșește crime împotriva umanității. Timp de 23 de zile și nopți au lovit fără milă fâșia Gaza, unde locuiesc cu un milion și jumătate de persoane. Au murit 1400 de persoane, au fost distruse infrastructurile și au lăsat în urmă uh, numai distrugere. Poate că mă întreb dacă au trebuit să dea socoteală pentru aceste crime în fața cuiva. Nu, zi după zi, uh, nu au făcut nimic pentru a soluționa această problemă creată și de ei de 60 de ani. Ce fac israelienii? Construiesc în continuare zidul, construiesc în continuare așezări de coloniști, în continuare sunt uh, dați afară locuitorii arabi din uh, Ierusalimul de Est. Eu cred că Israelul ar trebui să fie tras la răspundere pentru toate acestea. Doamnelor și domnilor, mâine vom vota o rezoluție împotriva acestui atac a forțelor uh, israeliene împotriva flotei libertății. Să nu credem însă că așa ne vom fi îndeplinit sarcina. Fiecare dintre noi, în mod individual, trebuie să lucreze, să facă tot posibilul pentru ca vinovații să fie aduși în fața justiției și să punem uh, sfârșit acestei, acestui blocaj și să aducem în sfârșit pace în această regiune. Datorăm asta victimelor atât din Israel cât și din Palestina. Vă mulțumesc. În numele grupului uh, Libertate și Democrație, domnul Belder, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. S-a făcut, se poate face abstracție de guvernul turc și de această asociație turcă de ajutor umanitar în conflictul din 31 uh, mai. De ce Uniunea Europeană, de ce dumneavoastră, uh, care ocupați uh, funcția de înalt reprezentant, de ce păstrați tăcerea în ce privește atacul asupra vasului din Turcia? Știți foarte bine, doamnă, că în spatele acestei flotile umanitare Uh, se afla o organizație uh, care este frate de sânge cu Hamasul, uh, care spunea că e gata să facă martiri pentru a distruge Israelul. A spus acest lucru chiar președintele acestei asociații anul trecut. Știți foarte bine că această asociație, asociație pardon, se joacă cu focul și știm foarte bine că Uh, guvernul turc a cerut uh, socoteală guvernului Israel. Mă întreb când uh, Uniunea Europeană va cere socoteală Turciei, țară, calific- țară candidată. Cred că ar fi un motiv suficient să respingem candidatura Turciei. Doamnă înalt reprezentant, haideți să îl eliberăm pe Gilal, Gilal Shalit. Εκ μέρους του μη εγγραμμένων, η κυρία Ντότζ για ένα λεπτό. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Dodds. Uh, Mulțumesc. Domnule președinte, doamna Ashton, mă bucur să aud declarația dumneavoastră astăzi aici. Vă mi-amintesc că prima dumneavoastră declarație în legătură cu Israelul și Gaza și declarația dumneavoastră de astăzi a fost mai echilibrată, mai completă, după cum au spus și colegii. Pentru cei care trăiesc uh, sub amenințarea terorismului uh, înțeleg situația populației Israelului care a suferit de atâtea atacuri. Israelul s-a, dorește să se apere de rachetele cu uraniu de contrabandă prin crearea blocadei în Gaza. Eu cred că orice stat are dreptul să-și apere cetățenii de astfel de atacuri pentru persoanele de rând din Gaza, acest lucru a creat dificultăți. Și sunt sigură că mulți colegi vor lăuda această așa numită flotilă a păcii. Dar poate că la bord erau și oameni cu intenții bune, dar erau și oameni ale căror intenții nu erau tocmai bune și Mulți dintre noi credem că ei au, această flotilă a căutat confruntarea pentru a-și face propagandă. S-a întâmplat asta și, din păcate, s-au pierdut vieți omenești. Ar fi ușor să se folosească acest incident uh, pentru a promova o agendă anti-israeliană în acest Parlament, dar acest lucru nu ar ajuta la procesul de pace. Aș dori să mai adaug că um, președintele o întrerupe pe vorbitoare. Vorbitoarea continuă. Gilad Shalit este în continuare în închisoare și nu beneficiază de niciun ajutor internațional după 1452 de zile. Președintele spune vă mulțumesc pentru că respectați președinția. Are cuvântul domnul Salafranca. Vă mulțumesc, președinte. Parlamentul nostru trebuie să deplângă pierderile de vieți omenești și folosirea violenței. Aceste fapte au avut niște cauze și acum au și niște consecințe, printre care cele mai dureroase pierderea de vieți uh, omenești, însă și procesul de pace, care acum uh, nu își mai continuă făgașul, separarea de asemenea în relațiile cu uh, țările arabe moderate, creșterea tensiunilor din regiune, cu spectrul nuclear iranian care planează asupra tuturor. Și, domnule președinte, crezi că întreruperea relațiilor cu Turcia de asemenea este o consecință importantă. Doamna Ashton a spus un lucru cu care eu sunt pe deplin de acord, și anume faptul că poporului palestinian trebuie să-i se redea um, speranța și demnitatea. Astfel ar avea de câștigat Israelul, siguranța Israelului și ar avea de câștigat de asemenea cauza uh, celor care sunt moderați și care doresc de asemenea o unitate în Palestina. Să nu uităm că ridicarea embargoului este însă doar un pas, un pas important către pace însă. Cunoaștem cu toții elementele. Recunoașterea unui stat palestinian viabil, siguranța Israelului în frontierele sale, soluționarea problemei din Ierusalimul de Est, problema coloniilor care trebuie să înceteze și altele. Pentru a soluționa asta ai nevoie de două lucruri. În primul rând, însoțire la nivel uh, internațional și voință politică. Și nu cred că în momentul de față există suficientă voință politică pentru soluționarea acestei probleme. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul De Rosa, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Rezoluția noastră este clară, condamnă acțiunea ilegală a Israelului care a dus la moartea nouă civili și la rănirea a 38 Solicităm clar o anchetă internațională credibilă, transparentă și independentă. Această anchetă uh, anunțată de către Israel nu îndeplinește aceste condiții și nu este acceptabilă. Cerem de asemenea ridicarea blocadei asupra Gaza. La aliniatul 10 de la rezoluție este un element foarte important. Cerem o reconfigurare a politicii europene în ce privește Orientul Mijlociu, care ar trebui să includă și instrumentul diplomatic al sancțiunilor. În cazul în care Israelul nu respectă normele de stat democratic, în uh, relațiile sale cu prietenii și inamicii săi. Aceste sancțiuni ar trebui aplicate progresiv dacă Israelul nu respecte condițiile pentru ca el să fie adus să respecte legislația internațională. Quartetul trebuie să uh, aducă la masa negocierilor Hamasul. Nu se poate ajunge la un acord între cele două state fără ca Hamasul să nu fie implicat în acest uh, proces. modul cel mai democratic ar fi să se organizeze alegeri clare pentru postul de președinte al autorității palestiniene și membrii quartetului ar trebui să respecte decizia poporului. Doamna Ashton, trebuie să trecem la fapte. A trecut vremea promisiunilor. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Mariel de Sarnez. Un minut. Ați constatat pe teren că acest embargo nu are cum să continue. Locuitorii de acolo depind de asistența internațională în proporție de 80%. Ei nu locuiesc acolo, ci supraviețuiesc, fără viitor și fără speranță. În plus, acest embargo este contraproductiv, deoarece consolidează ceea ce noi vrem să slăbim și așa cum a spus un responsabil al Fatah, e o scuză pentru conducătorii din Gaza pentru a justifica totul. Economia la pământ și propriile greșeli. Uniunea Europeană trebuie să se hotărască să, să acționeze. În același timp, trebuie să garanteze securitatea Israelului și să facă tot posibilul pentru ridicarea embargoului, eventual cu un control european. În sfârșit, Uniunea Europeană trebuie să fie un actor major cu un singur glas și să își pună la dispoziție toate mijloacele, politica bugetară, comercială, economică și de dezvoltare în slujba unui singur obiectiv, și anume coexistența uh, pe termen lung a două state. Vă mulțumesc! Are cuvântul doamna Jolie, un minut și jumătate. Madame la haute reprezentant. Doamna înalt reprezentant, dragi colegi, după vizita noastră în Gaza pe 26-27-28 mai, delegația noastră a cerut ridicarea blocadei din partea Israelului imediat și durabil. Din această situație umanitară și politică s-a născut rezoluția noastră comună, care sper va fi votată cu o majoritate largă. Sper că astfel vom transmite un mesaj clar și unic. Este vital acest lucru, pentru că Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană a lipsit unitatea până acum și de unitate e nevoie pentru ca Uniunea să se impună ca actor major și credibil în favoarea păcii. Pentru Uniunea Europeană, cel mai rău lucru ar fi ca la drama flotirei să se adauge drama indiferenței și lipsei de acțiune din cauza de lipsă de unitate. E nevoie ca Uniunea Europeană să se implice din punct de vedere politic. Avem nu doar dreptul, dar și datoria de a acționa, de a ajuta, dar și de a condamna, sancționa când o țară este în uh, pericol din cauza alteia și invers. Doamnă înalt reprezentant, astăzi avem o responsabilitate imensă. Nu mai putem doar să tot reconstruim clădirile într-una. Trebuie să construim pacea și trebuie să o facem acum. Pentru asta e nevoie de curaj și de fermitate. Trebuie să creați alianțe, mai ales cu Statele Unite și Turcia, și să nu cedați în presiunea diplomatică asupra Israelului pentru a ridica complet blocada și pentru ca o comisie internațională de anchetă să fie creată. Karim, Domnul Karim are cuvântul. Doamnă Barana Ashton, abordarea dumneavoastră a acestei probleme trebuie să fie laudată faptul că prin o, biroul dumneavoastră ați vizitat Gaza în condițiile în care ați făcut-o și declarațiile publice făcute de atunci încoace subliniază sau scot în evidența felului în care dumneavoastră abordați această chestiune, respectiv cu seriozitate. Bineînțeles, e o problemă umanitară, dar care are și alte dimensiuni. Însă eu mă gândesc la istorie pentru a înțelege de ce ne găsim unde ne aflăm astăzi. Și mi-amintesc dezbaterile care au avut loc în uh, Parlament, de exemplu în 2006, în februarie și în aprilie. Îmi amintesc că foarte mulți deputați, unul după celălalt, au încurajat atât Uniunea Europeană cât și Israelul să nu uh, uite, să dea uitării poporul din Gaza și de fapt asta am făcut și reacția noastră a fost greșită am sufocat cetățenii din Gaza și astfel am ajuns în situația de astăzi. Există doar o cale de a ieși din această criză astăzi, respectiv să uh, abordăm să luăm din plin uh, problema blocadei. Există măsuri tactice pe care le putem lua. Prima dintre ele este să ne asigurăm că Israelul acționează într-un mod în care să permită bunuri să intre și nu doar să aibă o listă uh, așa cum funcționează astăzi. Vă rog, axați-vă, axați-vă urgent pe acest aspect. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Iaric, un minut. Monsieur le Président, Domnule președinte, stimată înalt reprezentantă, de prea mult timp instituțiile internaționale și uh, organismele noastre europene, europene vin cu promisiuni, cu cuvinte mărețe, fac tot felul de declarații fără să se ajungă la vreo acțiune clară pentru pace și siguranță acolo și fără să se ajungă la crearea unui stat palestinian cu frontierele din 1967. E nevoie de tărie. Dreptul internațional, practic, a fost piratat în ape teritori- internaționale și un convoi umanitar a fost uh, atacat. Nu e posibil ca tocmai criminalul să-și creeze propriul tribunal și propriul proces. Astfel nu vom înainta, nu vom progresa. Acest embargo nu are cum să continue. Embargoul trebuie ridicat și asta trebuie să cerem noi și să și obținem. Și aveți instrumente pentru acest lucru. Noi creăm misiuni de um, supraveghere împreună cu alte țări la punctele de trecere pe mare și pe sol. Eu cred că ar trebui să suspendați acordurile cu Israelul atâta timp cât uh, lucrurile nu se schimbă. Uh, puneți capăt importurilor de produse din colonii. Gândiți-vă ce se întâmplă cu tehnologia militară și cu vânzările de arme către Israel făcute de Uniunea Europeană. Deci mă întreb cine va uh, ancheta în mod serios, de exemplu, incidentele legate cu europeni care au fost, au fost bătuți în închisorile israeliene de pe teritoriul uh, palestinian. Știți ce s-a întâmplat și cu deputatul din minoritatea arabă Swabi din Knesset, care a fost, uh, a fost dat afară. Deci trebuie să îndrăzniți, să acționați, noi suntem de partea dumneavoastră. Domnul Provera, un minut și jumătate. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Din prima um, observație a faptelor, se observă că uh, Obiectivele acestui convoi au fost mai mult politice decât umanitare. Convoiul a fost uh, pregătit de organizație islamică și înainte de plecarea acestei flotile, liderul Hamas a declarat dacă navele ajung în Gaza, aceasta va fi o victorie pentru Hamas. Dacă vor fi interceptate, tot o victorie va fi. Interesul uh, redus pentru obiectivele umanitare ale expediției e confirmat de refuzul Hamasului de a primi în Gaza ajutoare umanitare um, ajunse în portul Atshof uh, cu nava irlandeză Rachel Corrie. Dacă câștigă Hamasul, nu pierde doar Israelul, dar și ANP-ul și posibilitatea de reluare a procesului de pace blocada navală și terestră în jurul uh, fâșiei Gaza din partea Israelului și Egiptului din 2007 pentru a uh, controla traficul de arme. A fost sprijinit cu puține zile în urmă de președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas uh, în întâlnirea sa cu președintele Obama și în ziare s-a spus acest lucru. Gaza nu trebuie să fie o poziție de lansare a, a miserelor împotriva Israelului și elemente de stabilizare a echilibrului zonei dar trebuie să se permită ca ajutoarele umanitare să ajungă acolo pentru a ușura situația populației. Cer altul reprezentant să extindă ancheta asupra faptelor la uh, eventuala uh, contribuție a statelor cum ar fi Turcia și Iranul în organizarea acestei expediții. Van de Stup, ja. Are cuvântul acum domnul Van de Stup. Gewapend met verschillende moordwapens voor een club. Mulțumesc, domnule președinte Ah, iată, pe aceste vase erau ah, așa numiți ah, militanți uh, activiști umanitari. Li s-a cerut să se oprească și uh, li s-a spus uh, că riscă, dacă se apropie de Gaza, să moară. Uh, soldații au uh, urcat la uh, bordul acestor vase și au fost primiți cu răși de fier uh, și cu uh, bâte. Această misiune umanitară nu încerca decât să incite Israelul. Au uh, căutat scandalul. Militanții, inclusiv militanții turci, au declarat că existau contracte strânse între aceste vase și uh, guvernul uh, Turciei și că guvernul turc era, uh, s-a implicat foarte mult în pregătirea acestei flotile. Se, e adevărat că guvernul a recunoscut acest lucru în mod uh, deschis. Trebuie să vă reamintesc că, Hamasul, care are legături cu această ONG uh, din Turcia, se află încă pe lista noastră a organizațiilor teroriste. S-a solicitat organizarea unei uh, uh anchete independente. Mă întreb care a fost rolul lui Erdogan Erdogan la uh, organizarea acestei flotile. Vă mulțumesc, domnul Galer. Un minut și jumătate. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, trebuie să se facă o anchetă internațională și iar uh, includerea a numai uh, doi experți internaționali, a două personalități internaționale nu e suficientă deoarece prin această anchetă trebuie să se stabilească dacă dreptul internațional public a fost încălcat sau nu. Deci, până, vom, până când vom avea rezultatul, până când vom avea rezultatul anchetei, nu putem condamna acest atac. Și să nu uităm că această vas, acest vas cu echipajul de la bord uh, a existat în primul rând din cauza situației din Gaza. De aceea cerem ridicarea embargoului. Să nu uităm de asemenea că soldatul israelian Shalit e în continuare în închisoare. Și uh, în uh, aceste teritorii, din păcate, populația a devenit și mai radicalizată împotriva Israelului. Iar uh, Mahmoud Abbas, din păcate, nu uh, are de câștigat în ochii populației. De asemenea, lista pe care o aplică la frontieră ar trebui să fie diferită. Deci avem o listă deschisă pentru toate bunurile uh, și mărfurile, cu excepția materialelor uh, pentru a construi arme și arme, bineînțeles. Și de asemenea, cred că ar trebui să Fim de acord cu propunerea făcută de Marea Britanie de a face controle de către uh, echipajul britanic uh, prezent în zonă. Domnul uh, Panțeri. Ficare. Mulțumesc, domnule președinte. Nimeni nu poate găsi justificări pentru ceea ce s-a întâmplat. Ne-am confruntat cu un act brutal, dar un act de diletant din partea Israelului. Poate nu s-a conștientizat încă uh, în uh, guvernul uh, israelian faptul că securitatea Israelului uh, poate fi garantată doar dacă avansează procesul de pace și nu prin accentuarea tensiunii. Rezoluția Parlamentului este o reacție a instituției noastre la situația dificilă din Fâșia Gaza, dar această situație care este dramatică impune Uniunii Europene să abordeze chestiunea Orientului Mijlociu altfel. Doamna Ashton, cred că știți că astăzi e nevoie de o altă implicare a Uniunii Europene, de o acțiune mai fermă pentru a pune pe drumul cel drept negocierile indirecte, să facă această politică a, a seriilor uh, să înceteze și să elimine uh, embargoul împotriva fâșiei Gaza. Acțiunea europeană poate să ofere în mod serios o contribuție la depășirea situației de conflict și uh, la învingerea poziției și la uh, eliminarea pozițiilor extremiste în interesul ambelor state. Mulțumesc. Are cuvântul acum dom doamna, domnul Ramstor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, uh, să transmit uh, condoleanțe familiilor victimelor din 31 mai. Uh, suntem prieteni ai Israelului și nu ar trebui să îți lași, de obicei nu îți lași prietenii să o ia pe drumul greșit. Uh, suntem și rămânem prietenii Israelului când afirmăm că această acțiune a fost disproporționată și că nu e în concordanță cu un stat uh, democratic. Uh, există embargoul concret în Gaza, dar în Ierusalim mai există un alt blocaj, un blocaj politic. Și cred că daunele pe termen lung al uh, acestei, uh, acestui embargo din Gaza nu a fost suficient uh, evaluat la Ierusalim. Ancheta trebuie să fie internațională. Nu cred că uh, Israelul ar avea interesul să mai existe o a doua comisie Goldstone. Uniunea Europeană trebuie să obțină un mandat mai vast pentru ca la punctele de control la frontierei să fie cu adevărat verificări, pentru ca Uniunea Europeană să fie din nou prezentă pe teren. Pentru că trebuie să încercăm uh, să influențăm Hamasul să le libereze pe Shalit. Vă mulțumesc, doamna Flotră, un minut. Vă mulțumesc. Cele nouă victime ale atacului israelian asupra flotei din Gaza, care au fost intuite cu cel puțin cu zeci de gloanțe trase direct uh, în spate, ar fi putut fi de mai multe naționalități, însă sunt turci cu toții. Deci vă imaginați cât de mult s-a mobilizat guvernul turc, uh, opinia publică și unii insinuează, unii spun astăzi că în funcție de reacțiile presei și ale guvernului Erdogan, că e vorba de o afacere turco-israeliană. Deci unii spun că în sfârșit avem dovada că Turcia a întors spatele Europei și că aici se vede noua sa politică uh, externă. Doamna Ashton, trebuie să spuneți uh, clar că e bine că domnul Erdogan este salutat de opinia publică arabă s-a văzut că, s-au, că e mult mai eficient să se folosească instrumente publice și politice pentru a acționa. Asta e mult mai eficient decât extremismul și violența. E o lecție politică pe care trebuie să o încurajăm și să o sprijinim. Și vă cer, doamnă Ashton, să o faceți sus și tare. Domnul Tusa, un minut și jumătate. Partidul Comunist din Grecia condamnă această acțiune întreprinsă de armata israeliană împotriva acestei uh, flote turce. acțiune care s-a soldat cu morți și răniți. E o nouă, e o nouă acțiune violentă întreprinsă de turci, uh, una din multele acțiuni violente ale acestei armate care practic uh, masacrează poporul palestinian. Israelul este sprijinit de SUA, de NATO, de Uniunea Europeană și de alte principii capitaliste. Trebuie să punem capăt acestei agresivități din partea Israelului. Cu puțin timp în urmă s-a semnat un acord privind spațiul aerian dintre Uniunea Europeană, între Uniunea Europeană și Israel. Să nu uităm de asemenea că există foarte multe acorduri de asociere între UE și Israel. Trebuie să punem capăt tuturor acestor acorduri. Acum, Comisia Internațională care va ancheta uh, atacul uh, făcut de armata israeliană asupra navei Libertății trebuie să ne arate un lucru și anume că obiectivul israelienilor a fost în primul rând să-și mențină libertatea de a acționa și anume să-și continue atacurile împotriva poporului palestinian și împotriva întregii regiuni. De aceea, e atât de important să de aceea, faptul că Israelul cere să se creeze o comisie internațională, practic nu înseamnă nimic. Acum trebuie să consolidăm lupta antiimperialistă a popoarelor. Trebuie să creăm un stat palestinian cu frontierele din 1967. Nu vreau să vă întrerup, doamnelor și domnilor, spune domnul președinte. Voi da lovituri cu ciocănelul și sper să mă ascultați și să mențineți cu toții timpul acordat. Doamna Țavela, vă mulțumesc. Domnule președinte, aș vrea în primul rând să vă spun că mă simt îndurerată din cauza morților. Însă am o cerere pentru doamna Ashton și pentru toți ceilalți. Nu trebuie să ne lăsăm copleșiți de tristețe. Îmi pare foarte rău, însă în Orientul apropiat trebuie să fim foarte precauți. Să vedem care erau uh, motivațiile, care era motivația acestor activiști. Vedem de foarte multe ori cum sunt creați, practic, martirii. Eu personal, sunt uimită de existența unei uh, astfel de organizații de militanți turci atât de bine organizați. Cu tot respectul pe care l-am față de Turcia, eu cred că Turcia nu e o țară cunoscută neapărat pentru apărarea militanților, asta la nivel intern. Doamnă Ashton, din toate aceste motive și pentru a ne putea face o idee obiectivă în legătură cu situația, vă cer să înființați o comisie de anchetă să vedeți ce s-a întâmplat și de asemenea vă rog să studiați existența acestei organizații uh, din Turcia. Un minut și jumătate, domnul Mölzer. Domnule președinte, Ceea ce a spus domnul Provera și domnul Belder și alți colegi este adevărat. A existat și forțe islamiste uh, care au uh, provocat Israelul și au sprijinit această flotă și, nu, și trebuie să facem ceva și în acest sens. Această flotilă a solidarității a fost oprită de Israel din drumul său uh, și acesta a fost un act de o violență extraordinară pentru că nouă persoane uh, au, uh, și-au pierdut viața sau au fost rănite și această flotilă conține ajutor umanitar pentru fâșia Gaza. Astfel de comandori inutile discreditează Israelul și face mai dificilă apărarea acestei țări și drepturile, dreptul internațional și drepturile omului trebuie să fie aplicate și de palestinieni și de Israel. Populația israeliană suferă de pe urma terorismului uh, din partea Palestinei, dar și populația din Palestina uh, suferă. Cer uh, Comisiei și Consiliului să apere acest punct de vedere în fața Israelului. Această flotă de solidaritate a reprezentat un eșec în uh, procesul de pace în Orientul Mijlociu. Israelul va trebui să-și aducă și el contribuția pentru ca pacea să revină în regiune. Are cuvântul acum Doamna Strifler. Mulțumesc, domnule președinte, doamna înalt reprezentant. Aș dori și eu să-mi uh, să transmit uh, condoleanțe familiilor uh, îndoliate. Blocada din Gaza contravine dreptului internațional și a dus la o catastrofă umanitară și la o agravare a situației socioeconomice. 95% din școli sunt închise, 42% din forța de mână este în lucru, 60% din populație se află în situație de insecuritate alimentară. Fâșia, fâșia Gaza depinde aproape în totalitate de ajutor umanitar. Uniunea Europeană, care este primul finanțator al acestei regiuni pe plan umanitar, e vorba de teritoriile palestiniene, trebuie să ia măsuri curajoase, măsurile necesare pentru a pune capăt acestei situații. În urmă cu două săptămâni am fost și eu în Gaza, situația oamenilor de acolo nu poate fi tolerată. Ei inacceptabilă din punct de vedere um, umanitar. Și așa cum spunea un coleg, prietenii Israelului sunt cei care acum îndrăznesc să critice această țară. Această blocadă e contraproductivă și nu e demnă de poporul israelian. Doamnă Ashton, trebuie să punem capăt definitiv acestui embargo și aceasta pe, în mod deplin. E suficient uh, puțin curaj politic, avem posibilitatea și mijloacele în acest sens. Vă mulțumesc!

să păstrați un moment de reculegere pentru victimele acestui atac. Însă nu avem timp și în felul acesta voi încerca să vă aduc aminte de aceste victime. Doamne în declarația dumneavoastră a venit la timp. A fost o declarație care a redat uh, demnitate Uniunii Europene. Și de asemenea s-a văzut clar că împreună cu rezoluția noastră începem să avem un rol mai clar în Orientul uh, Mijlociu. Un rol care se va baza pe respectarea dreptului internațional, a drepturilor omului, drepturi inalienabile și care se aplică tuturor. Soluția cu două state e un cuvânt oarecum magic la care mai mulți colegi au făcut uh, trimitere astăzi. Însă trebuie să vedem ce se întâmplă în uh, Cisjordania în legătură cu această soluție cu două state. Deci să nu vedem doar ce se întâmplă în fâșia Gaza și să așteptăm o politică activă. Domnul Șoprin are cuvântul acum un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamna reprezentant. Această criză trebuie văzută ca un simptom a unei relații foarte dificile între Israel și Palestina. De ce a fost imposibil până acum să se găsească o soluție la acest conflict? Răspunsul simplu e să dăm vina pe o parte sau alta, să spunem că uh, e mai de vină decât cealaltă. Ambele părți spun că doresc o soluționare pașnică, dar fac altfel. Uh, e mult mai greu să găsim o soluție acceptabilă pentru toți și e greu ca această soluție să fie uh, aproape de mentalitatea Israelului sau Palestinei. Ambele consideră că interesele lor sunt servite de conflict pentru că orice soluție ar rezulta într-o opoziție mai slabă decât cea pe care o au în prezent. Din perspectiva Israelului, se pare că ar exista sprijin pentru o soluție cu două state, însă e foarte greu să vezi Israelul pe picior de egalitate cu un stat palestinian. Un astfel de Uh, stat ar pune probleme de securitate foarte grave. Din punctul de vedere al uh, palestinienilor și mai ales al Hamasului, ar fi sfârșitul uh, monopolului său asupra puterii din Gaza și ar trebui să împartă puterea cu Fatahul. Deci ne dăm seama că situația actuală este opțiunea cea mai inofensivă, inofensivă pentru ambele părți. Până când se va găsi o soluție inteligentă, conflictul va continua și aceasta în mod tragic. Mulțumesc. Dragi colegi, Ashton, am reprezentat uh, Comisia pentru Bugete în uh, delegația în Gaza săptămâna dinainte să fie interceptată această flotilă trebuie să fim uniți, să sprijinim un nou efort pentru pace. Dacă blocada continuă, uh, se va ajunge la un dezastru umanitar. Acest lucru este evident. Uh, blocada uh, face să nu pot să fie reconstruite casele și școlile și Parlamentul, care a votat un buget, are o responsabilitate directă în acest sens. Din lipsa de materiale, construcțiile s-ar putea uh, opri pentru ani de zile. Trebuie să ne implicăm, să punem capăt situației, care nu este o problemă doar pentru populația inocentă din Gaza, mai ales copii și tineri, ci um, și alimentează extremismul și economia la negru. Uniunea Europeană trebuie să-și asume responsabilitatea organizării transportului de bunuri în Gaza, dacă e nevoie. Are cuvântul acum doamna Latford. Sunt prietena Israelului, însă nu cred că dacă critici uh, acțiunile guvernului actual, uh, iei din legitimitate. Deplâng totuși uh, reacția disproporționată a armatei israeliene. Eu vreau să se ridice embargoul, să nu intre arme ilegale acolo. Însă nu, aș, nu voi sprijini această rezoluție, deoarece e absurd să condamne Israelul, în primul rând, că nu a încălcat dreptul internațional și după aia să cer să se facă o comisie internațională de achetă. Deci multe lucruri nu sunt clare, cum ar fi rolul organizației din Turcia, IAH. Sunt o prietenă a Turciei, de asemenea, și Turcia are motive să fie mânioasă, însă nu e înțelept să vii cu broșuri în care spui că Israelul și-a pierdut legitimitatea și să vii cu o fotografie în care să spui că sionismul trebuie evitat. Toți ar trebui să dea dovadă de mai multă înțelepciune. Are cuvântul dom- doamna Esaia. Aivan cu dentala. Vă mulțumesc. Doamnă președinte, stimată înalt reprezentantă, Victimile, bineînțeles, uh, sunt uh, dureroase, însă scopurile nu erau atât de umanitare, ci mai degrabă politice. Arvoista on myöskin se, että avustus saattue, saapui juuri kun oli tarkoitus päästä jatkamaan rauhaa. Această flotilă s-a dus în Gaza chiar în momentul, tocmai în momentul în care se reluau uh, negocierile între israelieni și palestinieni. Deci ne confruntăm cu o situație confuză, vagă și de asemenea mai este o incertitudine și în legătură cu ce transporta această uh, flotă. Uh, toate aceste bunuri ar fi putut să fie transportate pe cale terestră. Sigur, scopul acestei flotile era să spargă uh, blocada. Anche, uh, Israelul uh, a acceptat această idee a unei uh, uh, anchete cu doi observatori internaționali. E un lucru foarte bun. Însă blocada maritimă nu contravine dreptul internațional. Domnule președinte, Israelul ar dori să primească asigurări Uh, conform cărora în momentul în care blocada va fi ridicată nu vor mai fi atacuri cu rachetă. Uh, e un uh, mod bun de a proceda și aș dori să lansez un apel la adresa înaltului reprezentant. Trebuie să punem capăt terorismului. Trebuie ca Organizația de Liberare a Palestinei să recunoască în sfârșit statul israelian și să îl elibereze pe soldatul Shalit. Mulțumesc, are cuvântul doamna Muniz de Urchiza. Mulțumesc. Doamna Ashton, m-am bucurat să aud cuvintele dumneavoastră când ați spus că Uniunea Europeană se angajează să depună eforturi și noi, Parlamentul European, vom uh, urmări ce, face, ce se va întâmpla cu angajamentele luate de Consiliu și de Comisie. Prin acest atac, Israelul practic a comis un atentat împotriva legalității internaționale. Dreptul maritim internațional și cel uh, public a fost, uh, au fost încălcate. A fost o acțiune monstruoasă și chiar dacă existau considerente de siguranță națională, nu se putea acționa astfel. Strategia de siguranță a Israelului este o strategie de prevenție iar pragurile de securitate fixate de Israel nu pot fi parametrul prin care măsurăm totul. Instituțiile europene trebuie să prezinte această problemă la Consiliul de Asociere între UE și Israel. În primul rând, trebuie să existe o comisie de anchetă internațională credibilă. În al doilea rând, ridicarea embargoului din Gaza mai mult decât sistemul, deci depășindu-se sistemul de liste. De asemenea, să se facă tot posibilul pentru ca la nivel internațional să fie recunoscut un stat palestinian viabil. Are cuvântul acum domnul Bodis, un minut și jumătate. Da, Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, acest atac la adresa unor nave civile de comandourile israeliene necesită o anchetă imparțială și credibilă. Dar ce credit putem acorda unei comisii care este în același timp judecător și parte în conflict? Trebuie să existe o anchetă internațională, pentru că aici e vorba de comunitatea internațională și, interese, uh, și această anchetă interesează mai ales Uniunea Europeană, care um, este vecină în jurul Mării Mediterane uh, Israelului. Trebuie să se găsească o soluție politică uh, cu două state uh, și uh, capitala fiecăruia trebuie să fie Ierusalimul. Uniunea Europeană face eforturi mari pentru a ajuta teritoriile palestiniene, dar din păcate este prea absentă din procesul politic care trebuie să ducă la crearea acestui stat palestinian. Bunăvoința financiară, bugetară, de care dăm dovadă nu este suficientă. Trebuie să ne exprimăm și voința politică și să ne facem auzită părerea. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Howitt. Mulțumesc, domnul președinte. În uh, timpul scurt pe care am de la dispoziție, aș dori să repet ce am mai spus și ce au mai spus uh, uh, șase Uh, persoane care au observat atacul. Ni s-a amintit nu doar că 9 persoane au murit, ci că și 55 au fost rănite și mulți rămân în condiții foarte grave în Israel. Se pare că 32 de uh, țări au fost uh, reprezentate din multe religii. S-a spus că cargoul era total umanitar și că finanțarea venea din, de la ONG-uri individuale și că respectau principiul neviolenței. S-a spus că o parte din ei au fost asasinați și că uh, acum și că idealurile lor sunt ucise. Uh, am auzit, uh, ne-au spus că au auzit uh, strigăte și au asistat la bătăi. Uh, s-a spus că vor trimite în continuare vase umanitare chiar dacă vor fi din nou atacați. Uh, sunt, uh, au, au spus că sunt gata să uh, împiedice un uh, astfel de eveniment pe viitor. Și s-a mai spus, domnule președinte, uh, că o țară care își apără dreptul la autoexistență nu ar trebui să lupte împotriva celor care nu respectă dreptul internațional umanitar. Mulțumesc, domnul Chela, are acum cuvântul. President. Domnule președinte, dacă într-adevăr vrem să întrebăm cu multă seriozitate ce s-a întâmplat și dacă vom cere o anchetă imparțială internațională, ar trebui de asemenea să nu ne grăbim să tragem vreo concluzie. Eu astăzi aș fi precaut. Nu putem spune, cred astăzi, că această inițiativă nu avea nicio legătură cu organizații de natură extremistă sau că nu exista nicio provocare politică în spate. Însă, acum, momentul important, ideea importantă este să avem o abordare echilibrată. În același timp, îi cerem Israelului să ridice blocada, însă în același timp îi cerem și Hamasului care a ajuns la putere prin mijloace militare și care refuză, care nu recunoaște dreptul de existență al Israelului, deci îi cerem Hamasului să pună sfârșit atacurilor. Doar așa am putea avea credibilitate. Doamnă Ashton, vă îndemn să luați inițiative să asigurați monitorizarea internațională a punctelor de trecere a frontierei uh, în Gaza. Iar poziția Parlamentului European este că trebuie să modificăm întreaga politică europeană în această regiune a Orientului uh, Mijlociu. Domnul Pusutil, un minut și jumătate. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur colegilor mei care au condamnat atacul împotriva flotilei care se îndrepta spre Gaza. Acesta este rezultatul unei acțiuni uh, exagerate din partea Israelului, acțiuni care au dus la o tragedie. Un număr important de oameni și-au pierdut viața. Persoane moderate S-a spus că Israelul nu își poate proteja cetățenii, dar trebuie să spunem că această atitudine a Israelului dă impresia că își permite să o ucidă pe cine vrea, când vrea. Este o atitudine pe care nu o putem accepta. Și de aceea aș dori să mă alătur colegilor care insistă asupra unei anchete imparțiale care să prezinte evenimentele așa cum au avut loc și pentru a se asigura că Israelul se achită de responsabilitatea sa. Doamna Băsescu. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Gaza și incidentul regretabil între forțele izraeliene și flotila umanitară au generat efecte negative asupra stabilității din Orientul Mijlociu, cu consecințe directe asupra procesului de pace din regiune

timpul alocat. Secretariatul îmi spune că nu avem timp pentru procedura catch Doar 6-7 persoane vor putea interveni. Îmi cer scuze celor care nu vor reuși să ia cuvântul. Doamna Andrichene, un minut. Voi fi foarte strict de asemenea în ceea ce privește alocarea timpului și să nu mă înțelegeți greșit. Vă mulțumesc, domnule președinte. Câteva comentarii. În primul rând, violența, mai ales atunci când se soldează cu pierderi de vieți omenești, ar trebui condamnată. Însă trebuie totuși să se stabilească cine a recurs la violență în primul uh, rând, atunci când uh, acest vas a fost interceptat de către forțele israeliene. În al doilea rând, Salut decizia luată de Israel de a include în această anchetă două personalități internaționale pentru a se asigura că procesul este imparțial și transparent. E o decizie înțeleaptă, înțeleaptă după părerea mea. De asemenea, actorii internaționali ar trebui să-i ceară Israelului să reconsidere ridicarea embargoului din Gaza. Însă ce va spune comunitatea internațională când uh, rachetele vor ataca din nou teritoriul uh, israelian, când uh, milițiile palestiniene vor relua atacurile? Deci de aceea e nevoie de o abordare echilibrată. Vă mulțumesc. Domnul Hidalgo, un minut. Au fost asasinați niște eroi ai solidarității umanitare, ai generozității, ai altruismului de aceea îi cer guvernului israelian să facă o declarație, îi cer guvernului palestinian să facă o declarație unilaterală de independență în frontierele din 1967. Multe trebuie judecate și condamnate, mult mai multe decât uh, lucrurile din rezoluția pe care o vom vota. Trebuie să cerem crearea unui tribunal moral care să judece statul violent și agresiv care este Israelul. Așa cum a fost Tribunalul pentru Crimele de Război la vremea sa. Doamna Rist, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Faptul că această operațiune israeliană împotriva flotilei este un dezastru uh, politic, uh, umanitar, media și mai ales uman este evident. Nimeni nu neagă acest lucru, nici în Israel nu se neagă acest lucru. Și este evident că trebuie să se renunțe la această blocadă. Rezoluția noastră, această condamnare cu 17 puncte, 17 minus 1, pentru că s-a acceptat să revocăm pe Ghilacelit, deci această condamnare uh, nu își pune întrebări în legătură cu uh, o, o parte dintre persoanele de pe aceste nave. Toată lumea știe că nu erau doar persoane pacifiste pe aceste nave. Am văzut imagini uh, Uh, cu aceste nave uh, și ar trebui să vă uitați la reportajele televiziunii publice din Bavaria care arată care sunt uh, legăturile dintre IAH și organizațiile turce antisemite. Trebuie să spunem și acest lucru, să denunțăm acest lucru, pentru că jumătate din adevăr nu este adevărul. Domnul Butikofer are cuvântul. Micro, micro. Wait, wait, wait, wait. Domnule președinte, sunt de acord cu criticile exprimate în legătură cu Israelul și în legătură cu ce spunea domnul Salafranca. Sunt de acord cu el. Dacă Europa dorește să fie importantă în Orientul Mijlociu, atunci va trebui să rămână un partener constant pentru Israel, chiar dacă critică Israelul. Criticile sunt acceptabile, însă nu trebuie să instigăm la ură împotriva Israelului. Și în plenul Parlamentului am uh, constatat că există discursuri care incită la ură. Dacă facem o listă a, list, a, a uh, crimelor Israelului și dacă lăsăm deoparte crimele Hamasului, nu cred că facem bine. Dacă acuzăm Eh, doar Israelul de genocid, nu cred că facem bine. Și dacă spunem că din cauza că din, din cauza ce facem noi aici e greu de justificat eh, existența Israelului, nu facem bine și cred că trebuie să fim foarte atenți să nu fim eh, părtinitori și să ne uh, re, ajungem într-un, cor, într-un colț care să nu soluționeze situația. Mulțumesc! Domnul Tenoc. Într-adevăr, a avut loc acest atac. Însă, totuși, Israelul nu ar trebui criticat așa cum a fost criticat aici. Israelul nu e perfect, însă e o democrație. A greșit, însă aștept totuși rezultatul acestei anchete în care participă un uh, expert britanic și unul canadian. S-a spus că nu se intenționa să se recurgă la forță și că comandorul israelian a fost totuși a fost șocat de atacurile făcute de către militanții de pe bordul acestei nave. Deci mă întreb însă de ce există relații cu guvernul turc? De ce au fost acolo și femei și copii într-o zonă potențial conflictivă? Embargoul este acolo pentru a împiedica armele iraniene să intre pe acel teritoriu pentru, nu a, pentru a nu ucide uh, persoane inocente din Israel, ceea, ceea ce, după părerea mea, este complet legitim. Domnul Marinescu, un minut. Mulțumesc, domnule uh, președinte. uniunea europeană este în permanență un promotor al ajutorului umanitar în favoarea civililor din orice zonă afectată de, de conflict

apăr toate drepturile omului în toate circumstanțele. De aceea, condamn și violența, inclusiv cea a Hamasului. Ceea ce s-a întâmplat cu această flotilă a fost un exemplu în plus al violenței și al uh, puterii forțe disproporționate folosite de uh, israelieni împotriva poporului palestinian cu consimțământul comunității internaționale, care de foarte multe ori, de prea multe ori se uită în altă parte. Doamna Ashton, vă rog să interveniți dând dovadă de curaj, să eliminați uh, embargoul uh, să încurajați eliberarea progresivă a teritoriilor istorice, să opriți construirea acestui zid al rușinii, să faceți tot posibilul pentru ca prin procesul de pace să existe două state. Fiți curajoasă, doamna Ashton, deoarece a, dacă spune lucrurilor pe lume, Europa și reprezentantul său va fi respectată de comunitatea internațională. Vă mulțumesc. Uh, mi uh, Ichiria Oken, Oken, un minut. Europa er Israels Mulțumesc, doamna președinte. Europa a fost prietenul Israelului. Întotdeauna am fost prieten cu Israelul, dar nu ne-am, ne-am comportat ca niște prieteni de nădejde. Am lăsat Israelul să facă ce îi place l-am lăsat să-și păteze reputația și să-și pericliteze securitatea și coexistența pașnică cu vecinii. De această dată, Parlamentul, de comun acord aproape, a dat o vadă de hotărâre și aș dori să-i spun doamnei Ashton că are la dispoziție mijloacele necesare. Are posibilitatea să facă ceva pentru ca uh, să, să ajute Israelul. Pentru că dacă lucrurile continuă în această direcție, va, vom asista la sfârșitul Palestinei, dar și al Israelului. Deci sper că vom reuși să depășim uh, faza acestor declarații pompoase uh, în care nu facem, prin care nu facem nimic. Aveți mijloacele și sper că veți recurge cu adevărat la ele. Mulțumesc, uh, domnul Obermeier. Un minut. Domnule președinte, este regretabil faptul că am avut nevoie de acest incident tragic pentru a ne da seama cum se comportă Israelul. Dar e ciudat de asemenea faptul că, dintr-o dată, guvernul turc pare să dea dovadă de bunăvoință față de această flotilă. Dar, confruntați cu această blocadă inumană, este evident că moderații uh, greu se fac auziți, iar extremiștii profită. Israelul trebuie să accepte să se creeze o comisie internațională de anchetă a acestor evenimente. Această comisie ar fi mai utilă și pentru Israel și pentru Gaza. Uniunea Europeană trebuie să se arate coerentă și curajoasă. E foarte bine să facem apeluri, dar dacă nu uh, amenințăm cu sancțiuni, n-am făcut nimic. Cheichiria de Veirac. Doamna Durand și doamna de Vera, cu ultimele două intervenții. Doamna Durand, un minut. Merci, monsieur le président. Madame Ashton, permettez-moi d'ajouter un dernier élément. Mulțumesc, doamna președinte, doamna Ashton. Aș dori să mai adaug un element Milioane de cetățeni europeni și de peste hotare așteaptă de la noi, Parlamentul European și de la Comisia Europeană, o reacție care să fie proporțională cu indignarea lor. Sute de milioane de cetățeni europeni așteaptă de la autoritățile europene altceva decât uh, uh, declarații, mai mult sau mai puțin ferme. Uh, victimele acestor vase nu mai pot accepta încălcarea dreptului internațional și impunitatea. Multe dintre ele sunt în tribună. Nu sunt toate, departe de acest lucru. Nu sunt activiști teroriști ai Hamasului sunt tineri, uh, militanți, angajați, solidari în uh, favoarea păcii. Și pentru aceste victime și pentru demnitatea instituției noastre trebuie ca rezoluția de mâine să se aplice cu adevărat. De asemenea, trebuie să combatem radicalizarea acestor uh, cetățeni din Europa sau din afara Uniunii Europene care în lipsa unei reacții a Europei vor considera că doar radicalizarea este o soluție, ceea ce sigur că nu e așa. Doamnă Ashton, aș dori să vă dați seama că ce s-a întâmplat trebuie de această dată să uh, facă ca rezoluția să fie transpusă în fapte. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna de Veirac. Un minut. Inedo. Nu e aici? A, ah, este, mă scuzați. Atacul brutal asupra flotilei Marmara trebuie să ne facă să condamnăm acest eveniment. Iar un astfel de atac în ape internaționale contravine dreptului maritim internațional. Prin aceste fapte, Israelianul, Israelul își pedepsește propriul popor, deoarece obiectivul său de securitate în regiune este amenințat. Guvernul israelian trebuie să renunțe la această politică a forței. Totuși, aș vrea să spun că mediatizarea puternică în jurul acestui incident orchestrată din Turcia aruncă mm, anumite îndoiele asupra scopului, așa zis, doar umanitar. Ce s-a întâmplat? Care au fost uh, pregătirile de dinainte acestei expediții? Eu aș dori ca Israelul să accepte ca în comisia de anchetă să participe mai mulți reprezentanți internaționali pentru a găsi, în sfârșit, pentru a se face dreptate în această regiune. Are cuvântul doamna. Uh, uh, doamna Ashton, mă scuzați pentru a încheia dezbaterea. Domnule președinte, din această dezbatere iasă foarte clar că este important apelul nostru pentru o achetă credibilă. Deputații au puncte de vedere diferite, dar pentru mine este foarte clară cum a fost situația. Au murit nouă oameni și au rămas în urma lor familii și prieteni. De aceea este important să existe o anchetă pe, în care, pe ale care rezultate să le credem. Al doilea lucru care reiese foarte clar este faptul că deputații doresc să păstrăm contactul cu toți partenerii, toți cei implicați uh, în deciderea următorilor pași. Am avut contact cu Turcia din prima zi, am discutat uh, și cu Israelul, cu ministrul de externe chiar ieri, cu Palestina, cu domnul Abbas, cu Egiptul um, și ministrul de externe al Egiptului se va întâlni cu mine vineri la Bruxelles. Am discutat și cu administrația Clinton despre acest lucru și altele și, bineînțeles, cu quartetul și trimisul quartetului Tony Blair, cu care am discutat um, de mai multe ori pe zi. Um, am discutat și la summitul cu Rusia aceste lucruri și cu toate cele 27 de state membre. Am discutat acest lucru în Consiliul pentru Afaceri Externe de luni. Deci cu toții suntem implicați în acest dialog care este foarte important pentru viitor. Vreau să subliniez de asemenea importanța politică a acestor lucruri și ambițiile noastre politice. Doresc ca Israelul să fie un tărâm sigur și pașnic. Am cerut de multe ori ca Gilad Shalit să fie eliberat și eu m-am întâlnit cu tatăl lui aici la Strasburg, nu cu mult timp în urmă, dar Având în vedere că am fost și eu în Gaza, cum ați făcut-o și dumneavoastră, pentru mi este clar că viitorul, viitoarea securitate a regiunii depinde de voința oamenilor din Gaza posibilitatea lor de a trăi o viață normală, uh, să trăiască miracolul uh, de a se rădăcina acolo, să trăiască, să aibă viața economică, uh, socială și să poată să muncească și să călătorească ca toată lumea. 80% din populația din Gaza uh, se bazează pe alimente din partea comunității internaționale, mai ales din Uniunea Europeană. Mulți copii nu merg la școală, mulți uh, oameni nu lucrează. Acolo am uh, vorbit cu reprezentanții societății civile, uh, mediului de afaceri și organizațiilor drepturilor omului, care au discutat cu mine, mm, uh, mi-au spus care le sunt nevoile și sunt sigură că securitatea în regiune, în Israel, depinde de ce se poate face acum pentru a avansa. Deci, eu m-am concentrat așa cum cred că sunteți de acord că trebuie să o fac, pe ce putem face. Putem să tot vorbim, dar ce putem face concret? Și prin intermediul quartetului și direct am încercat să sprijinim uh, modificarea listei de la 112 bunuri care pot să ajungă în Palestina la o listă doar cu bunurile interzise pentru a asigura securitatea Israelului. Sper că se vor face progrese în acest sens, poate chiar astăzi. Și acest uh, lucru ar fi foarte important dacă ținem cont uh, de cantitatea de uh, de bunuri care nu pot fi introduse în Palestina, uh, nu poate să ajungă acolo uh, pastele, uh, macaronele, ciocolata și așa mai departe. Am vorbit despre punctele de trecere a frontierei și dumneavoastră și eu am studiat harta. Am avut în continuare personal la punctul de trecere de la Rafa există și alte puncte unde există oportunități de a deschide punctele de trecere a frontierelor. Și cei care a studiat harta știți că punctul de trecere de la Cani este mai bun decât pentru bunuri, pentru uh, intrarea bunurilor în Palestina. Trebuie să ofertim op- oportunități serioase Uniunii Europene pentru a ne asigura că punctele de trecere a frontierei se vor deschide și să asigurăm și securitatea Israelului, uh, dar permițând bunurilor să ajungă în Palestina. Trebuie să sprijinim uh, și negocierile de proximitate conduse de senatorul Mitchell și în toate discuțiile eu am i-am încurajat pe cei implicați în aceste negocieri să continue uh, prin negocierile de proximitate la negocieri reale chiar anul acesta. Și știți în mod specific ce trebuie abordat, dar din vizitele mele nu doar în Israel și în Palestina, și în întreaga regiune, am avut sentimentul că este foarte important să se facă progrese acum. Și în momentul în care lumea se află într-o situație de tensiune, putem să Uh, facem problemele din Gaza să fie mai puțin stringente și astfel putem construi o, o pace durabilă pe termen lung și să permitem oamenilor de rând să-și crească copiii, să trăiască și să uh, aibă și ei viața pe care noi o avem în fiecare zi. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Mm, s-au trimis șapte propuneri de rezoluție. Acum s-a încheiat dezbaterea și votul va avea loc mâine la ora 12. Doamnă înalt reprezentant, cred că vă aflați printre noi până la ora 19. Take a few seconds for uh, Mr. Martinez Martinez to take the, the seat. Îi preda președinția domnului Martinez Martinez și începem imediat cu punctul următor.